Uh, good afternoon, everybody. Shall we get started? Um, well, uh... Bună ziua, doamnelor și domnilor. Haideți să trecem la punctul 1, adoptarea unui de zi. Am o cerere din partea uh, uneia dintre raportori să să uh, uh abordăm punctul 11 de pe ordinea de zi după sesiunea de votare. Uh, dacă nu sunt obiecții, atunci procedăm după cum s-a solicitat. Punctul 2. Aprobarea proceselor verbale din uh, noiembrie și decembrie. Ele vor fi considerate adoptate dacă nu se depun comentarii, obiecții până la sfârșitul acestei reuniuni. Punctul 3. Comunicările președintelui. Această reuniune va fi transmisă prin internet, ca de obicei, cu excepția reuniunii coordonatorilor, evident. În legătură cu Mercosur, Uniunea Europeană a notificat secretariatul uh, Mercosur în legătură cu relațiile cu Brazilia, respectiv uh, unele avantaje fiscale și comerciale oferite de Brazilia uh, în anumite sectoare. Practic deschidem un conflict pe uh, diferente comerciale cu Brazilia. Argentina a înștiințat uh, uh, OMC-ul în legătură cu uh, unele măsuri antidumping impuse de Uniunea Europeană Argentinei. Ambele chestiuni vor fi, discut, vor fi discutate de grupul de monitorizare Mercosur miercuri 22, adică peste două zile. În legătură cu Vietnamul, în cadrul negocierilor uh, pentru un acord de liber schimb uh, cu Vietnamul, negocieri care au avut loc uh, între 13 și 17 ianuarie, se pare că rezultatul și ritmul negocierilor de până acum este, sunt foarte pozitive și negocierile se vor fi încheiate înainte de sfârșitul anului. În legătură cu T-tip, în fața Congresului uh, american au fost uh, depuse unele uh, propuneri de modificare ale textelor anterioare, în speță în legătură cu unele standarde de mediu și în speță special în legătură cu elemente de transparență care privesc participarea Congresului American la aceste negocieri. Vă invit să urmăriți împreună cu mine aceste eh, evoluții recente pentru că eh, ele vor avea repercusiune asupra participării congresmenilor americani la negocieri. Congresul ar trebui să participe la sesiunile de negociere, inclusiv pentru TTIP. Dacă Congresul American va participa la negocierile TTIP și noi va trebui să participăm. N-am vești în legătură cu Singaporul și SITA, adică Canada. Nu există încă un text final al acordului. Să trecem la primul punct de fond, uh, punctul numărul 4. Avem plăcerea să salutăm în mijlocul nostru uh, ministrul adjunct pentru, uh, agri, pentru politici comerciale internaționale, domnul Notis Mitaraki, care reprezintă, practic, președinția rotativă a Consiliului în domeniul comerțului internațional. Este așadar interlocutorul nostru principal în următoarele șase luni. Este o plăcere să-l salut pe domnul Mitrache alături de echipa sa în mijlocul nostru. Echipă care echipă echipă care include și un prim reprezentant grec în Comisia pentru negocierile tripartite, post care n-a fost ocupat multă vreme. Deci, iată, avem o delegație completă din partea președinției elene. L-am mai întâlnit pe domnul ministru Mitarache, atât aici, în Parlamentul European, în pregătirea uh, președinției Elene, cât și cu prilejul unei vizite la Atena. Și a fost o plăcere să uh, să avem un schimb de opinii cu domnia sa. Veți afla și dumneavoastră de ce. Eh, domnia sa este întotdeauna foarte eh, clar și respicat în toate opiniile și pozițiile pe care le exprimă. Vă mulțumim, domnule ministru, pentru eh, primirea călduroasă la Atena și, după cum știți, toți reprezentanții lor rotative sunt invitați la început de mandat să ne prezinte uh, Um, programul lor, să ne uh, prezinte investițiile în domeniul comerțului și investițiilor. Cu acestea, domnule ministru, bine ați venit în mijlocul nostru, aveți cuvântul. Chirie Proedre, chirie și chirie Vruvleftes. Domnule președinte, domnilor și domnilor, în calitate de uh, parlamentar elen, trebuie să spun chiar stimați colegi, sunt onorat să vă pot prezenta în numele Consiliului eh, European și președinției elene prioritățile noastre în sectorul comerțului și investițiilor și să vă eh, împărtășesc unele din gândurile noastre în această privință. Pentru eh, noi este foarte importantă vocea Parlamentului European, care este până la urmă vocea europenilor Um, sigur că am avut deja contacte cu Parlamentul European și înainte de începerea mandatului, dar și în următoarele șase luni ne vom strădui să avem un dialog structurat și regulat cu dumneavoastră. Cooperarea cu Comisia INTA este continuarea unei uh, cooperări pe care am început-o mult mai devreme cu domnul Vital Moreira și cu alții. Vom încerca să uh, cooperăm mai bine Uh, așa cum am făcut-o și la ultima reuniune a uh, OMC din Indonezia. Parlamentul European a avut o delegație numeroasă și importantă prezentă la acea uh, conferință, dar am avut o întâlnire premergătoare a acestei reuniuni și la Atena, unde am încercat să stabilim unele elemente de coordonare generale, dar și specifice pentru perioada în care vom coopera dincolo de unele diferențe ideologice, cu toții ne străduim să creăm o Europa mai bună în beneficiul tuturor popoarelor europene. Tema comerțului este esențială pentru bunăstarea tuturor europenilor și temele pe care le vom negocia, pe care le vom elabora împreună, vor contribui cu siguranță la mai multă creștere și la, o mai, la noi locuri de muncă. Sunt așadar teme care ne preocupă pe noi toți. Cum putem să ajungem la o creștere mai mare? Cum putem să combatem șomajul? E bine, comerțul internațional și liberul comerț internațional eh, este esențial pentru rezolvarea acestor chestiuni. Prioritățile elene se concentrează pe patru eh, elemente, pe patru pilone, am putea spune. Mai întâi, eh, negocierile bilaterale. Grecia va încerca să promoveze dialogul între statele membre uh, în Consiliu, dar și între Consiliu, Comisie și Parlament, astfel încât să avem până la urmă o strategie uh, uh, de negociere concertată în uh, acordurile de liber schimb bilaterale. Este foarte important ca în aceste negocieri să fie foarte clar definite competențele de negociere ale instituțiilor noastre. Prima prioritate vizează negocierile cu partenerii noștri transatlantici, Uh, Așteptăm cu interes uh, pozițiile partenerilor uh, noștri, iar pe 10 februarie, următoarea noastră reuniune, precum și în 17 februarie, vom contura, contura primele măsuri politice. Comisarii de Gucht, comisarul de Gucht și un coleg al său vor fi prezenți la aceste negocieri. Cooperarea strategică transatlantică va face obiectul și unei, unei summit la Atena. Vrem să oferim uh, tuturor participanților, actorilor vizați posibilitatea de a lua cuvântul. La această conferință va participa de altfel și domnul uh, Vital Moreira um, la Consiliul uh, Ministrilor de după aceea vom analiza stat, poziția statelor membre. O altă prioritate vizează acordul de liber schimb cu Canada, CETA, SITA, cunoscut în limba engleză. Știm că aici uh, sunt uh, uh, încă de finalizat unele aspecte tehnice, tehnice și imediat ce aceste probleme vor fi finalizate, acordul va putea fi parafat. O a treia prioritate în relațiile noastre bilaterale vizează un nou uh, acord de liber schimb. Uh, este vorba de acord de liber schimb între UE și Japonia. Uh, mai așteptăm o confirmare din partea Japoniei de înlăturare a barierelor comerciale non-tarifare. Și în funcție de rezultatul acestor negocieri, Consiliul uh, la Bruxelles va examina oportunitatea unei noi verificări a acordului de liber schimb și oportunitatea unei revizuiri a acestea. Ne vom concentra și asupra Chinei, zonei mediterane și țărilor din regiunea Golfului Persic. Um, țările din aceste regiuni sunt parteneri eh, strategici ai Uniunii Europene în plan global. Și, de asemenea, constituie prioritatea președinției eh, elene siguranța Uniunii și securitatea Uniunii Europene. Tocmai de aceea credem că trebuie să îmbunătățim eh, relațiile comerciale cu acele țări care se află la frontierele Uniunii Europene și credem că prin astfel putem să creștem și, creștem și uh, securitatea în regiune. În ce privește relația cu statele Mercosur, știm că uh, după octombrie 2012 azi au avut loc uh, cel mai recente negocieri. Acestea s-au concentrat de data asta asupra regulilor ce ar urma să fie aplicate și acum uh, uh, ne aflăm în faza în care vor fi elaborate uh, noile oferte pentru accesul la piețele noastre. Eu cred că evoluția este una pozitivă, în special din partea Braziliei există o deschidere în prezent. Apoi mai sunt și priorități orizontale sau tematice. M-aș concentra aici asupra a două aspecte. Odată, trebuie să consolidăm protecția pentru indicațiile de origine geografice și uh, asta înseamnă că uh, trebuie să asigurăm o protecție uh, suplimentară produselor agricole de calitate. Acestea sunt adesea clasificate cu indicație geografică protejată sau de indicație de origine protejată. Această protecție trebuie uh, conferită și asigurată și în contextul uh, politicii agricole comune reformate, dar și pentru că vrem să protejăm calitatea uh, produselor noastre în comerțul global. Chiar și Parlamentul European s-a pronunțat în această privință, adică fără un acord inclusiv pe uh, Uh, indicațiile uh, geografice protejate și indicațiile de origine uh, protejate, nu pot exista acordul liber schimb. Vom încerca să vedem în mai multe reuniuni cum vom putea consolida protecția conferită produselor noastre de calitate. Sigur, nu vrem să schimbăm mecanisme tipare după care facem comerț cu aceste produse, dar trebuie să ne punem întrebarea cât cât de, uh, uh, cât de compatibil este sistemul european cu sistemul anglosaxon, cum putem să uh, cum putem să asimilăm aceste indicații geografice și de origine cu așa numitul trademark, marca înregistrată. O a doua temă pe care trebuie să abordăm în acest spectru al priorităților orizontale uh, vizează uh, uh, prevederile și dispozițiile tranzitorii care s-ar aplica producătorilor europeni, respectiv produselor cu indicații protejate. Pentru că și astea au afectează într-o oarecare măsură uh, protecția care este oferită producătorilor și produselor noastre. Apoi, um, mai există aspectele maritime ale politicilor comerciale uh, europene. Da? Domeniul maritim, comerțul albastru, cum îl mai numim în jargon, uh, constituie în între timp 80% din volumele comerciale schimbate de Uniunea Europeană cu state terțe. De asemenea, comerțul uh, realizat pe cale uh, navigabilă reprezintă 40% din uh, comerțul intern al Uniunii Europene. Deci este, iată, un factor care influențează foarte mult creșterea economică europeană și care este în același timp un factor de garanție pentru o balanță de import-export echitabilă pentru noi în Europa. Pe fondul acestor date vrem să facem astfel încât uh, toate acordurile de liber schimb uh, din viitor să conțină dispoziții cu privire la această, aceste aspecte maritime ale politicilor uh, comerciale. În ce privește acordurile multilaterale, știm că la Bali OMC a obținut un rezultat pozitiv, dar acum trebuie să soluționăm toate acele probleme care nu au putut fi finalizate la Bali și care încă au legătură cu uh, runda de la doua. Din partea Uniunii Europene trebuie să uh, evaluăm situația, să vedem ce anume uh, s-a obținut uh, la Bali și cum anume putem să inițiem un dialog strategic pentru uh, repoziționarea Uniunii Europene în relația cu OMC și pentru uh, uh, scoaterea din impas a, a OMC. În 27 februarie vom avea un dineu informal la care va participa și domnul uh, Moreira, în care vom invita și vecinii UE pentru negocieri. În ce privește barierele comerciale non-tarifare, trebuie să uh, înlăturăm aceste obstacole pentru a uh, facilita accesul la diferitele piețe. Și tocmai de aceea uh, această temă constituie una din prioritățile președinției elene. Există încă foarte multe obstacole în calea exporturilor europene, care, expor, obstacole care de multe ori sunt non-tarifare netarifare și victimele acestor obstacole sunt, uh, în cele mai multe cazuri, micii producători, IMM-urile, care până la urmă constituie coloana vertebrală a economiei noastre. Avem nevoie uh, de informații din partea acestor IMM-uri pentru a vedea în ce măsură obstacolele, uh, barierele netarifare îngreunează comerțul extern al Uniunii Europene. Și Chiar dacă este o, o a patrulea aspect prioritar, totuși nu este lipsit de importanță. Trebuie să ne concertăm eforturile legislative și cu Parlamentul și cu Comisia să facem astfel încât să putem finaliza chestiuni rămase în cumpănă și să ne finalizăm toate demersurile legislative. Așa cum a spus și domnul Antoni Samaras, primul ministru al Greciei, Eh, Parlamentul European acum se află la sfârșit de eh, legislatură și avem încă foarte puțin timp să finalizăm dosare legislative acolo unde acest lucru este posibil, din punct de vedere tehnic cel puțin. Da? Mai întâi, care sunt aceste dosare? Mai întâi o propunere privind eh, răspunderea financiară a investitorilor. Este foarte important ca Uniunea Europeană să aibă un astfel de acord care protejează investițiile. Pe de altă parte, uh, uh, trebuie inclusă în această, această propunere privind răspunderea financiară și uh, mecanismul de rezoluție în litigiile dintre investitori și statele membre. Sunt niște chestiuni tehnice, dar în articolele 8 și 9 ale acestei propun, propuneri, Comisia Europeană încearcă să obțină competențe comunitare pentru domenii care până adinauri erau în competența statelor membre. Mai este vorba și de un alt dosar de, uh, care privește uh, regulamentul punerea aplicare a acordurilor uh, comerciale semnate de UE. Acest dosar reflectă strădania instituțiilor europene de a finaliza aceste Eh, aceste chestiuni, încercăm să stabilim eh, încă de pe acum datele următoarelor negocieri tripartite, astfel încât acest eh, acord al UE să nu fie periclitat odată ce textul consolidat va corespunde tuturor părților. O altă inițiativă importantă privește așa numitul Uh, așa numita Trade Enforcement Regulation, regulamentul prin uh, uh, impunerea uh, acordurilor comerciale. Este un regulament foarte important uh, care uh, uh ar permite să reacționăm uh, rapid uh, atunci când uh, acest lucru se impune în uh, în uh, relațiile comerciale externe. Adică atunci când există o situație nu apărută uh, care, uh, la care trebuie să ne ajustăm și cele trei instituții sunt de acord să o facă, atunci să existe o procedură simplificată și accelerată de a opera aceste ajustări. Important este în, în noua propunere să includem și, pe lângă produse, uh, și uh, comerțul și schimbul de servicii. în domeniul achizițiilor publice uh, și în domeniul schimbului de informații între organele abilitate există de asemenea unele propuneri legislative noi. În ce privește Uh, achizițiile publice. Uh, după întâlnirea din 15 ianuarie, suntem acum uh, dispuși să mergem mai departe cu negocierile tripartite și sperăm să putem depăși diferențele apărute între statele membre. În al patrulea rând, Uh, avem un dosar anti-dumping și uh, de combatere a ajutoarelor de stat. Aici uh, instituțiile europene încă au poziții diferite, deci este o temă dificilă. Noi încercăm să contribuim la modernizarea regulilor comerciale fără să pierdem din eficacitatea instrumentelor de control și reglementare. Încă așteptăm acordul dumneavoastră pe această temă la nivelul statelor membre, încercăm să obținem un mandat de negociere, um, ținând cont și de timpul foarte uh, limitat pe care îl avem la dispoziție. Așadar, doamne și domnilor colegi, uh, programul pe care ne-am propus uh, este unul foarte ambițios, dar avem plăcerea să constatăm că există o bună dispoziție și deschidere pentru cooperare Um, este un semn al democrației și pluralismului în Europa faptul că putem cu uh, contribuția tuturor să uh, să realizăm aceste obiective pe care ni le-am uh, propus. Încă o dată vă mulțumesc foarte mult pentru invitația pe care mi-ați adresat-o de a veni aici în mijlocul dumneavoastră. Vă mulțumesc. Thank you very much, Minister. That's open the... Mulțumesc, domnule ministru. Haideți să Deschidem discuția pentru întrebări uh, sau comentarii. Domnul Cazac, acum din partea liberalilor. Mulțumesc, domnule președinte, domnule viceministru. Încă o dată aș dori să vă urez bun venit în Parlamentul European ca și președintele comisiei uh, și noi putem spune că v-am putut întâlni în cursul vizitei uh, noastre la Atena la uh, finalul anului trecut. Am avut așadar posibilitatea de a avea un schimb de opinii destul de detaliat în legătură cu prioritățile președinției Elene. Aș dori să subliniez faptul că am fost foarte impresionați de ambiția și entuziasmul pe care le-a manifestat președinția Elena în legătură cu comerțul uh, exterior. Totuși aș dori să subliniez faptul că uh, această președinție va dura mai puțin decât de obicei, având în vedere alegerile europene care avea, vor avea loc în luna mai. Prin urmare, vă rămân doar 2-3 uh, luni pentru a uh, reacționa, ori asta presupune o mobilizare puternică și o căutare a unor uh, parteneri care să vă împărtășească opiniile, uh, pentru a putea face față acestui, acestor provocu, provocări. Aș dori să vă adresez câteva întrebări în legătură cu prezentarea pe care ați uh, făcut. Ați spus că din aprilie veți uh, face o analiză uh, legată de achiul cu privire la negocierile dintre Uniunea Europeană și Japonia. Eu sunt raportor al Parlamentului European pe acest dosar și aș dori să vă întreb dacă sunteți optimist cu privire la rezultatul acestor evaluări. De acum până atunci, oare vom uh, avea niște motive să sperăm că se vor putea găsi niște uh, soluții în absența obstacolelor uh, non-tarifare și cu privire la accesul la serviciile feroviare? Și mă interesează de asemenea și achizițiile publice cu privire la serviciile feroviare. Oare uh, această stare de fapt ne-ar permite să mergem mai departe în ceea ce privește aceste negocieri? Apoi, în ceea ce privește uh, raportul Caspari cu privire la uh, accesul la achiziție publice, e bine, este un raport pe care l-am votat recent în plenară. Dumneavoastră știți mai bine decât mine că există contradicții în cadrul Consiliului cu privire la acest dosar. Contradicțiile sunt serioase. Prin urmare, după părerea dumneavoastră, oare compromisul din cadrul Uniunii Europene va fi un temei suficient de solid pentru uh, a obține un acord uh, al membrilor Consiliului care rămân reticenți și toate acestea pentru a ajunge la o poziție comună cu privire la acest regulament. În cadrul vizitei dumneavoastră în Parlamentul European, uh, pot să spun că uh, putem asista la faptul că uh, această vizită coincide cu o vizită a Ministrului Economiei din Turcia, care vine în vizită oficială aici, la Bruxelles. Noi așteptăm să fie de spate în legătură cu relațiile bilaterale în domeniul comerțului și în domeniul Uniunii Vamale. În cursul președinției Elene știți că s-ar putea oferi un impuls Uh, funcționării Uniunii Vamale dintre Uniunea Europeană și Turcia pentru a putea uh, soluționa problemele care au rămas uh, în suspensie, mai ales cele care vizează tratamentul cu privire la Turcia în ceea ce privește negocierile legate de liber schimb cu state terțe. Închei și vă urez mult succes! Următorul vorbitor, Paul Murphy din partea GUE. Helmut uh, Scholz va lua însă înainte uh, cuvântul pentru că este coordonator din partea GUE. Mulțumesc, domnule președinte. Eu cred că și Paul Morphy va dori să ia cuvântul. Mulțumesc viceministrului pentru această expunere foarte amplă și precisă legată de obiectivele președinției grecești pentru că pentru mine sunt lămuritoare legate de ordinea de zi, de agenda foarte încărcată pe care Grecia și-o uh, propune. Avem uh, trei luni și jumătate la dispoziție, așa cum a spus și domnul Cazac, și uh, este cu atât mai mult un program încărcat. În ce privește acordurile bilaterale și TTIP, pe care dumneavoastră îl considerați ca a fi o prioritate, cum vedeți dumneavoastră în clipa de față la nivelul Consiliului o acțiune comună în legătură cu uh, numeroasele probleme rămase deschise uh, și conturarea unei agende cât mai precise pentru următoarele runde de negocieri, pentru că și opinia publică urmărește aceste negocieri cu maximă atenție și trebuie și opinia publică să înțeleagă care vor fi subiectele eh, în cadrul negocierilor și cum se negociază cum acționează și Consiliul vis-a-vis -vis de Comisie în ce privește responsabilitatea sa de colegiuitor, cum vedeți o mai strânsă colaborare între Consiliu și Parlamentul European. De pildă, în ce privește standardele de reglementare, o chestiune care, dincolo de standardele tehnice, trebuie să însemne o prioritate și în domeniul social, al locurilor de muncă, al protecției mediului înconjurător sau în uh, legătură cu politica investițională și a standardelor de control ale serviciilor financiare, pentru că noi știm că uh, există și din acest punct de vedere țări și cu un nivel mai ridicat decât în interiorul Uniunii Europene și dumneavoastră ar trebui să aveți tot interesul ca cele mai înalte standarde eh, să fie utilizate eh, în ce privește de pildă reglementarea piețelor eh, financiare. O altă chestiune care mă interesează de asemenea este legată de aplanarea situațiilor conflictuale. Este Um, um, o posibilitate de a trece de la acordurile TTIP la uh, alte uh, tipuri de acorduri, cum este acordul CETA, de pildă. Uh, de asemenea, uh, protecția investițiilor în raport cu China, care uh, ar fi din punctul dumneavoastră de vedere mandatul de negociere? Vor exista procese paralele cu negocierile? Există o strategie din acest punct de vedere la nivelul Consiliului. Și aș merge mai departe la o altă chestiune care mă interesează uh, ca raportor pentru relațiile comerciale cu China. Știm că uh, încă înainte de uh, sărbătoarea primăverii de la Pekin va avea loc prima rundă de negocieri. Are Consiliul idei precise în legătură cu modul în care trebuie să se negocieze, care să fie punctele de greutate în ce privește accesul reciproc pe piață și, de asemenea, îmi pun întrebarea dacă Grecia, care deține președinția Consiliului, dorește să uh, aplice um, mecanismul convenit din noi, spun doar cuvântul cheie, Pireu, uh, care uh, a fost o exploatare a unei situații aparte de către chinezi. În ce privește acordul CETA, aș vrea să știu uh, ce se întâmplă cu capitolul privind durabilitatea, care nu a fost încheiat încă și trebuie să existe din acest punct de vedere o presiune din partea Consiliului asupra Comisiei, pentru că este un domeniu care interesează opinia publică și uh, pe ceilalți legiuitori, cu este și Parlamentul European, trebuie să fie aplicată o procedură cât mai transparentă. Și în încheiere, în ce privește politica de vecinătate, uh, spuneați că sunteți interesat ca să fie consolidate relațiile comerciale care să contribuie mai mult la o climă de uh, securitate și în întreaga regiune și în ce privește statele vecine. Cum apreciați dumneavoastră situația din Ucraina în clipa de față, dar și din Orientul Mijlociu? și în zona Mediteranei. Mulțumesc! Uh, next, uh, is... Următorul vorbitor din partea ECR. Mulțumesc, domnule președinte. Am o întrebare pentru domnul ministru. Aș dori să știu dacă președinția poate clarifica dacă în această perioadă de șase luni se prevede vreun summit cu Federația Rusă pentru a reenergiza negocierile cu privire la un nou acord cadru între Uniunea Europeană și Rusia. Și cum crede domnul ministru că putem să abordăm problema Ucrainei? Pentru că negocierile nu au dus la niciun rezultat printre altele și datorită presiunii exercitate de Rusia. Prin urmare, cum uh, vedeți uh, relația noastră cu Ucraina? Cum o putem pune din nou pe uh, direcția corectă? Mulțumesc! Domnule ministru, aceasta a fost uh, prima rundă, vom mai avea o a doua rundă cu alte întrebări. Prin urmare, puteți răspunde la această primă rundă de întrebări care v-au fost adresate. Mulțumesc foarte mult pentru aceste întrebări deosebit de interesante pe care mi le-ați adresat. Da, e adevărat că deja am început uh, o discuție cu domnul Cazac când a fost la Atena uh, împreună cu Comisia în decembrie. Vă mulțumesc încă o dată pentru că ați venit în Grecia. În ceea ce privește acordul dintre Uniunea Europeană și Japonia, sunt optimist că vor exista evoluții pozitive care vor permite Consiliul European pe 8 mai să decidă faptul că negocierile se află pe direcția cea bună. Totuși vom fi obligați să ne revizuim poziția dacă realitatea uh, stă mai prost decât uh, uh, estimările noastre inițiale care sunt pozitive. Acest uh, acord ar trebui să deschidă piața japoneză companiilor uh, europene Uh, iar obiectivul major al acestui acord, uh, de fapt, este deschiderea pieței și crearea de locuri de muncă. Dacă acest acord nu poate obține uh, aceste elemente, atunci va trebui să luăm în considerare dacă merită sau nu să avem un astfel de acord. Apoi, în ceea ce privește raportul Caspari, am vorbit deja despre achiziție publice și despre dialogurile tripartite și am spus deja că există poziții diferite pe care le iau statele membre. E ceva ce discutăm uh, acum, iar din moment ce Grecia deține președinția, rolul său este să încerce să găsească uh, teren de acțiune comun și să faciliteze un acord. Într-adevăr, uh, președinția durează șase luni, dar dacă ne dorim uh, ca uh, acest acord să funcționeze, atunci e clar că avem mai puțin timp la dispoziție și trebuie să facem tot posibilul în acest timp scurt pe care îl avem la dispoziție. Ați menționat de asemenea și Turcia și pot să spun că o potențială viitoare aderare a Turciei la Uniunea Europeană rămâne o prioritate pentru Grecia, asta pentru stabilitate și pentru creșterea economică din uh, Turcia. Cu siguranță asta ar uh, aduce beneficii și pentru relațiile bilaterale dintre Turcia și Uniunea Europeană. Încercăm să acționăm așadar uh, între aceste limite, încercând să facem tot posibilul să îmbunătățim relațiile dintre Uniunea Europeană și Turcia. Mi-ați adresat întrebări în legătură cu TTI EIP. Domnul Scholz cred că a fost cel care mi-a adresat această uh, întrebare. În ceea ce privește cooperarea dintre Parlamentul European și Consiliu, Am spus că, din perspectiva noastră, suntem gata să lucrăm mână-mână cu Parlamentul European pentru a ajunge la decizii comune. O secundă, vă rog. Αναφορικά με την πρόοδο στις διμερείς συμφωνίες ως προς το θέμα cât privește progresul din cadrul CITA și acordurile um, bilaterale um, de liber schimb, Știm că principiul este unul bun, dar mai avem multe de făcut pentru a putea uh, finaliza textul. Din câte am înțeles, Parlamentul și Consiliul um, muncesc din greu pentru a uh, face asta să devină realitate. Parlamentul nu a primit textul uh, final, nici eu nu l-am primit. Prin urmare, va trebui să așteptăm și să vedem dacă se vor înregistra progrese până la uh, finalul președinției. În ceea ce privește TTIP, vom face tot posibilul să obținem cât mai multe um, rezultate de urmea Consiliului Informal care va avea loc pe acest subiect la Atena. Apoi, uh, Comisia Europeană și reprezentanții pentru Comerț a Statelor Unite se vor reuni pe 17 februarie și vor discuta aceste chestiuni. Apoi, apoi uh, relațiile bune uh, între vecini și acordurile comerciale. Noi considerăm că acordurile comerciale contribuie stabilit la stabilitate în regiune, iar în Europeană a reușit să rezolve probleme pe cum uh, imigrația ilegală sau uh, alte probleme similare care și-au rădăcina în statele vecine. De aceea considerăm uh, că acordurile comerciale sunt atât de importante, de aceea zona mediterană este o uh, prioritate pentru Grecia. Deci uh, există o zonă de dialog deschisă cu aceste state și sperăm că vom putea îmbunătăți situația existentă. Apoi, în ceea ce privește China, în octombrie, Consiliul a oferit un mandat de negociere. Am luat, uh, bineînțeles, în considerare poziția Parlamentului când uh, am făcut uh, asta și credem că este foarte important pentru noi să avem acces la piețele chinezești. Este în continuare o prioritate de vârf în ceea ce privește negocierile Uniunii Europene. Apoi, Europa de Est și Rusia. Mă tem că aceste sfere nu cad sub Uh, influența mea. În ceea ce privește comerțul, clar uh, există o legătură aici între comerț și politica externă a uh, Uniunii Europene. Consiliul pentru Comerț Exterior, de la bun început, a susținut uh, acordul, acordurile uh, cu vecinii noștri din Est și noi ne păstrăm această poziție. În ceea ce privește Ucraina, știți, negocierile au eșuat, însă înainte de asta, Uniunea Europeană a stabilit niște etaloane politice care uh, încă reflectă poziția comercială a Consiliului European. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, trecem la cea de-a doua rundă doar domnul Paul Murphy din partea GUE a solicitat să intervină în această rundă. Mulțumesc, aș dori să mulțumesc și eu, domnul ministru, pentru prezentarea făcută. Doar uh, o întrebare nouă, un subiect nou. Domnule ministru, cred că nu ați menționat uh, chestiunea Indiei poate ar merita câteva cuvinte în cadrul programului uh, președinției. Am găsit doar o mică indicație în acest sens și am înțeles că progresul este foarte lent. Care este starea de fapt uh, în legătură cu un posibil acord de liber schimb între Uniunea Europeană și India? Apoi, în ceea ce privește CITA și uh, mecanismul de soluționare a disputelor și situația investitorilor, e bine, Eh, se pare că nu există un interes a societății elene eh, în legătură cu acest subiect, având în vedere ehm, eh, rolul Eldorado Gold în Halkidiki, unde aveți acest proiect ehm, de mină de aur extrem de mare ehm, al unei companii canadiene care s-a lovit de o poziție puternică din partea publicului, poliția trebuie să intervină. Știm că drepturile mm, legate de mediu uh, ar uh, trebui să vină înaintea drepturilor uh, Eldorado Gold și știm că dacă CITA s-ar ratifica, atunci ar trebui pur și simplu stopat tot proiectul Eldorado Gold. Apoi, în ceea ce privește chestiunea accentului pus pe zona de sud a Mediteranei, Oare uh, întâlnirea din iunie, planificată pentru iunie, uh, o reuniune informală care să aibă uh, pe agenda această zonă, va avea loc? Până la urmă, oare s-ar putea negocia și semna acorduri uh, uh cumprinzătoare de liber schimb uh, cu statele din această zonă, din sudul Mediteranei, uh, având în vedere eșecul uh, politicilor uh, comerciale ale Uniunii Europene uh, din restul lumii. Oare așa ar trebui să procedăm pe viitor? Cred că ar trebui să ne gândim puțin și la un calendar realist în legătură cu negocierile cu Statele Unite. Oare aveți vreo părere în acest sens? Oare e chiar realist să ne gândim că putem încheia un acord la sfârșitul acestui an? Vă mulțumesc. Domn președinte, aș dori să pun și eu câteva întrebări. Am trei uh, preocupări majore, domnule ministru, și aș dori să le împărtășesc cu dumneavoastră și să văd uh, care ar fi poziția, opinia dumneavoastră în legătură cu acestea. În primul rând, prima preocupare se leagă de pozițiile tot mai vocale uh, în statele membre cu privire la comerț în general. Aceste poziții ar putea fi consolidate prin alegerile europene. Imaginați-vă doar că în Franța Frontul Național ar putea să uh, obțină un vot puternic? Sau în țara dumneavoastră? Siracuz ar putea face la fel. Știm care sunt pozițiile lor împotriva comerțului. Dacă vor putea să-și consolideze poziția și poziția lor aici în Parlament, chestiunile care țin uh, de uh, un echilibru între uh, forțele pentru comerț și cele împotriva comerțului ar putea să se schimbe dramatic. Oare Consiliul consideră că lucrurile stau așa? Oare vă gândiți la vreo mișcare în acest sens? Dumneavoastră veniți o țară unde Troica a intervenit în uh, criza fiscală și în recesiunea economică. A intervenit într-o criză socială dramatică. Prin urmare, considerați că uh, comerțul este problema sau soluția? Credeți că președinția Consiliului ar putea să transmită vis-a-vis -vis de uh, rolul comerțului cetățenilor europeni idei legate de creștere? Avem nevoie de un mesaj, de un discurs uh, politic uh, cu privire la angajamentele noastre în ceea ce privește comerțul internațional. Și urmare, care este poziția Consiliului, ce ar trebui să facă Consiliul, ce face Consiliul. Apoi, uh, um, cea de-a doua îngrijorare se leagă de TIP, sunt raportor pe acest dosar și am remarcat că se cam adună și se organizează campanii eh, cu privire eh, la chestiuni sensibile care țin de securitate, protecția datelor cu caracter personal, eh, soluționarea disputelor între investitori și așa mai departe. Sunt chestiuni pe care le-au menționat și alți membri ai acestei comisii. Oare și Consiliul este preocupat de această ascensiune a campaniei împotriva acestui acord? Face ceva Consiliul în acest sens? Oare Consiliul pur și simplu va sta deoparte și va aștepta rezultatul, așa cum s-a întâmplat în cazul ACTA? Pentru că în cazul ACTA, o parte dintre aceste chestiuni au uh, ajuns în prim plan, uh, au constituit uh, temeiul unei campanii uh, împotriva ACTA și multe state membre din Consiliu au părăsit barca comună și au pus capăt acta. Oare Consiliul își va învăța lecțiile de pe urma acta? Sau doar va încerca să contracareze argumentele împotriva acta. Sau pur și simplu va stea deoparte așteptând ca mișcările împotriva comerțului să aibă succes. Acest element este unul cheie. Atunci când am auzit că în Franța majoritatea cetățenilor sunt conviși de faptul că TTIP uh, va va permite intrarea de carne de vită străină în Europa, uh, e bine, mi-am dat, seama că există aici o manipulare, că de fapt oamenii nu înțeleg cum stau lucrurile. Puteți să vă dați seama însă că majoritatea uh, francezilor consideră că așa stau lucrurile. Oare puteți face uh, ceva în acest sens? Credeți că până la urmă rațiunea va avea de câștigat uh, în fața pasiunii și a sentimentelor? Apoi, cele trei treia mea se leagă de dosarele legislative. Aveți șase luni la dispoziție, noi doar patru. Trei, de fapt. Poate chiar mai puțin pentru că dacă nu veți putea ajunge la compromisul până pe 10 februarie, putem pur și simplu uita de această chestiune, pentru că acest Parlament nu mai putea să adopte nimic. Există câteva dosare uh, de fond în pregătire. Dați-mi voie să menționez, după părerea mea, cel mai important dintre acestea, regulamentul de punere în, uh, de consolidare uh, și Aici importantă este chestiunea uh, litigilor și a daunelor, apoi uh, instrumentele de reciprocitate în ceea ce privește uh, achiziție publice, apoi dosarele de modernizare. Nu e realist să ne gândim că am putea avea posibilitatea de a încheia toate aceste dosare. Majoritatea dintre ele, de fapt primele două, regulamentul de punere, uh, aplicare și consolidare și regulamentul cu privire la distribuirea competențelor între Uniunea Europeană și statele membre atunci când e vorba despre aceste uh, litigi între investitori și de uh, plata unor uh, daune. Ei bine, în ambele astfel de dos aceste dosare, uh, Parlamentul și Consiliul uh, s-au pus de acord să solicite Comisiei uh, intervenția unei a treia părți pentru a încerca să uh, uh, aducă la un teren comun forțele implicate. Acum, trebuie să ne punem de acord asupra textului de compromis al Comisiei, câtă vreme Consiliul face același lucru. Acesta este deci un pachet. Înțeleg însă că Consiliul uh, nu împărtășește această idee. Consiliul insistă doar să se facă concesiuni uh, și de acum înainte de către uh, acest Parlament. Eu nu sunt raportor pe marginea acestor dosare, dar din câte știu eu, Parlamentul nu poate să meargă dincolo de ceea ce uh, a cedat deja. Trebuie să ne gândim noi că susținerea documentului neoficial al uh, Comisiei uh, ține de uh, condiția ca Consiliul să facă același lucru. Consiliul ar trebui să fie convins că nu poate obține chiar totul. Acesta este un compromis. E o relație de tip uh, federal, care presupun un acord între cei doi legiuitori. Consiliul nu poate să obțină chiar tot în legătură cu aceste dosare sau, uh, de altfel, în legătură cu orice alt dosar. Prin urmare, fie președinția greacă dorește niște reușite în viitoarele două săptămâni, în următoarele două săptămâni, sau vom uh, eșua cu totul. Ori asta înseamnă că nu vom mai avea niciun fel de regulament. La asta se gândește președinția greacă? Sau sunteți gata să presați uh, colegii dumneavoastră din Consiliu pentru a-i convinge că e nevoie de doi pentru a avea un regulament? Și că acest uh, Parlament deja a făcut suficiente uh, concesii. Și vă reamintesc că în ce privește regulamentul cu privire la consolidare, suntem gata să renunțăm la una dintre cele mai importante solicitări ale noastre, și anume includerea serviciilor. Suntem gata să renunțăm la asta. Dacă Consiliul, de asemenea, este gata să renunțe la solicitărilor nejustificate cu privire la comitologie. Prin urmare, dați-mi voie să transmit acest mesaj uh, puternic către uh, Consiliu. Pentru noi, uh, comisiile de comitologie sunt instituite pentru a trata probleme legate de comitologie, nu de alte subiecte. Pentru că se pare că colegii din Consiliu încă nu au înțeles acest mesaj. Acesta este un mesaj puternic pe care îl transmite Parlamentul. Noi niciodată n-am permite comisiilor uh, responsabile uh, cu comitologia uh, să acționeze greșit pentru a um, crede că ar trebui să forțeze statele membre să, pentru a obține ceea ce au pierdut cu tratatul de la Lisabona. Tratatul de la Lisabona ar trebui respectat de Parlament, Consiliu și Comisie. Nu există niciun fel de excepție pentru Consiliu. Prin urmare, uh, dați-mi voie să-mi cer scuze pentru acest mesaj foarte ferm, dar cred că a trebuit să fiu franc și onest cu dumneavoastră. Și cred că președinția uh, Elena merită să aibă succes în legătură cu o parte dintre aceste dosare. Așadar, uh, mult noroc! I'll try to respond in the same... Voi încerca să răspund, poate mai puțin amplu sau, dar în orice caz în aceeași manieră. Sigur că trebuie să încercăm să stimulăm dialogul, dar dați-mi voi să răspund la întrebări așa cum au fost forminate. În ce privește India, eu cred că președinția are un timp limitat și va trebui să uh, selectăm subiectele, să stabilim niște priorități în momentul de față. Și va trebui într-o manieră asemănătoare să orientăm negocierile și cu alte țări. În ce privește uh, resursele naturale din nordul Greciei, sigur, Grecia, ca orice stat european, dorește să atragă investitori pentru că este principala sursă de uh, creare a locurilor de muncă și de reducere a sărăciei. Da, bineînțeles că și utilizarea resurselor naturale este importantă pentru întreaga Europa, de pildă pentru siguranța energetică a Europei, iar investițiile pe care le-ați menționat dumneavoastră în nordul Greciei, bineînțeles că trebuie să respecte uh, standardele de protecție a mediului și orice încercare de a întârzia investițiile trebuie să fie descurajată. Bineînțeles că au existat și grupuri eh, militante împotriva autorităților, dar care au eh, ajuns în fața judecătorului ca în orice stat european. Da, au fost niște ieșiri violente au fost uh, atacuri în timpul nopții împotriva unor angajați ai companiilor. Dar eu cred că nimeni care lucrează pentru un salariu uh, nu dorește să-și riște viața. Iar în ce ne privește, eu cred că această investiție funcționează și uh, eu cred că uh, Uh, nu vor exista prevederi în diverse rezoluții care să afecteze buna desfășurare. Noi protejăm statul de drept și stimulăm investițiile. În ce privește uh, foaia de parcurs în relațiile uh, noastre cu Statele Unite. Noi sperăm să progreseze TTIP-ul și la revizuirea din februarie vom vedea dacă foaia de parcurs a fost prea optimistă sau prea pesimistă. Este prea devreme să ne pronunțăm acum. Domnule președinte, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați luat cuvântul și eh, să ne puneți și câteva întrebări mai degrabă cu caracter politic. Eh, va trebui să eh, echilibrez puțin lucrurile între poziția unui politician care nu a fost ales de către cetățeni și a fost numit într-un cabinet. Sigur că trebuie să eh, încercăm să venim în întâmpinarea așteptărilor cetățenilor și există o criză economică în multe state europene eh, unele uh, care afectează grav economia, uh, criza din zona euro. Cu siguranță că aceste subiecte se vor afla în atenția cetățenilor. Sigur că partidele politice vor încerca să prezinte propriile soluții și puncte de vedere. Din punctul nostru de vedere, însă, comerțul este esențial și se pare că relațiile comerciale se revigorează și asta se reflectă și în bilanțul de plăți. Um, exportul de bunuri și de servicii în cea de-a doua jumătate a anului 2013, pentru prima dată, uh, au avut niște rezultate pozitive și probabil că această creștere în 2014 va continua. Deci eu cred că pentru întreaga Europa comerțul este important, el salvează locuri de muncă, are beneficii pentru noi toți. Tocmai de aceea noi uh, discutăm cu mare atenție uh, la nivel Parlamentului European, al Consiliului și al Comisiei toate aceste acorduri comerciale, pentru pentru că Europa trebuie să uh, convingă cetățenii că ceea ce facem noi este ceea ce este corect și are menirea să reducă sărăcia. În ce privește TTIP, în februarie vom avea o întâlnire cu reprezentanța industriei pe tema TTIP și să dăm un mesaj publicului larg în legătură cu beneficiile pe care TTIP-ul poate să le aducă pentru economia europeană. Sigur, că uh, trebuie să analizăm cu maximă atenție anumite puncte um, și uh, care creează pentru noi uh, preocupări. Dar eu cred că este important pentru noi toți să comunicăm care ar putea să fie beneficiile acestui acord. Eu cred că ISDS-ul uh, este o preocupare pentru cetățeni. Da, tocmai de aceea, în februarie la Consiliu vom discuta aceste elemente care sunt uh, încă critice și uh, există aspecte de care vom ține seama în timpul președinției noastre. Eu cred că noi toți trebuie să încercăm să găsim uh, calea uh, cea mai bună pentru a progresa în dosarele care încă sunt deschise și uh, eu cred că și Comisia este dispusă să discută pe 29 ianuarie. O să vedem care sunt interesele principale, inclusiv ale statelor membre, pentru a putea să cădem de acord. Președinția va publica un document astăzi în legătură cu aspectul uh, de enforcement pentru a vedea dacă pe la mijlocul uh, lui februarie vom putea să avem o rezoluție. Dacă nu vom reuși, va fi un eșec, dar hai să sperăm că va fi un succes. Eu împărtășesc această poziție optimistă din partea dumneavoastră. Helmut Scholz, o altă întrebare mulțumesc pentru faptul că îmi um, oferiți ocazia să mai pun o întrebare. Din păcate, nu sunt foarte mulți colegi prezenți în sală și poate că putem în felul acesta uh, să valorificăm timpul pe care îl avem la dispoziție cu alte câteva întrebări. Alte două scurte întrebări legate de TTIP. Tocmai spuneați că trebuie să conștientizăm atenția pe care publicul larg uh, îl acordă tuturor celor care sunt părți direct implicate în Comisia ne-a informat că la finele acestei luni se va uh, înființa un grup uh, de consilieri care să uh, se implice în continuarea activității. Dumneavoastră ați susține permanentul pe, eh, pe, Parlamentul pentru a avea o legătură eh, permanentă cu acest grup de lucru și pentru ca publicul larg să fie informat în legătură cu negocierile în acest domeniu. Și în ce privește oamenii de afaceri, eh, eu cred că nu doar ei, dar și alte grupuri de lobby și reprezentanți ai sindicatelor, reprezentanți ai militanților pentru protecția mediului înconjurător ar trebui să fie invitați. Pentru că eu cred că principalele preocupări trebuie să-și găsească un răspuns într-o manieră cât mai transparentă. Acesta ar putea să fie Uh, modalitatea de a veni în întâmpinarea așteptărilor cetățenilor și toate chestiunile pe care le-am discutat sunt de fapt legate de realitățile din cele 28 de state membre ale Uniunii Europene. Și așa cum uh, a spus și uh, profesorul Norera, care sunt așteptările în acest domeniu, Ehm, eu cred că trebuie să putem da răspunsuri încă înainte de alegerile europene, pentru ca cetățeanul să poată să se convingă că instituțiile europene îmbrățișează preocupările lor. Care sunt standardele pe care doriți să le negociați cu Statele Unite pentru a răspunde la aceste așteptări? care ar putea să fie impactul uh, pe plan social. Da. Președintele intervine, de fapt Comisia, nu Consiliul, va negocia. Uh, din COSAC, mulțumesc foarte mult. Eu, uh, dumneavoastră, Ați vorbit despre importanța pentru Uniunea Europeană în cadrul negocierilor comerciale de a obține o protecție maximă în ce privește aceste indicații regionale și de origine. Noi am avut uh, o discuție cu parlamentarii greci în ce privește uh, brânza de tip feta și măslinele calamata. Și există și alte țări care au asemenea produse și care, de asemenea, trebuie să fie protejate în relațiile cu state terțe. Considerați că în cadrul acestor negocieri foarte importante, uh, cu partenerii noștri ă, așteptările din acest punct de vedere de a proteja indicațiile ă, regionale și de origine vor fi încununate de succes pentru că ă, există și alte state care au o tradiție în acest domeniu. Oare demersurile din acest punct de vedere vor fi suficient de convingătoare? Metin. Uh, Domnule ministru, vă dau cuvântul din nou. Uh, prima întrebare a lui Helmut Stolz poate că nu a fost foarte clară, dar uh, interes comentariile dumneavoastră în legătură cu anumite inițiative ale Comisiei de a invita la acea întâlnire anumite grupuri de lobby. Cum veți dori dumneavoastră să vă uh, angajați împreună cu aceste organisme uh, pentru negocierile care urmează să aibă loc? Cred listening not only to the business community, as you rightly said, but also to... Cred că este foarte important să răspundem uh, tuturor exigențelor uh, actorilor uh, și factorilor implicați de la reprezentanții industriei până la ONG-uri și activiști și așa mai departe. Am înțeles că s-a luat deja legătura, au fost consultate ONG-urile vizate și că a fost, um, au fost luate în vedere rezervele acestora. Am înțeles că am înțeles că, uh, chiar dacă este o inițiativă a Comisiei, uh, există această consultare, un cadru de uh, consultare publică. Având în vedere că este o uh, inițiativă a Comisiei, uh, timpul este foarte limitat. Sigur că asta nu înseamnă că nu trebuie să consultăm toți actorii vizați. În final, până la urmă, oricum, acordul ar urma să fie ratificat de Parlamentul European, care este reprezentantul poporului european. În ce privește indicațiile geografice și regionale, există țări cu diferite tradiții. În cazul Canadei, însă, ca Uniunea Europeană am reușit să ajungem la un acord de compromis uh, care protejează un număr uh, semnificativ de indicații geografice. Indicațiile geografice nu sunt uh, nici de cum o măsură uh, protectoare, uh, ci este, uh, este o, sunt o măsură de uh, a consumatorilor și intereselor consumatorilor. Pentru că, pe, uh, pentru că asta permite ca pe același segment să se poată concura în mod cinstit uh, și în mod deschis uh, și în Canada, și în Statele Unite, și în Europa. Iar în ce privește instrucțiunile date de Comisia Europeană, inclusiv uh, de către dumneavoastră în legătură cu TTIP și cu indicațiile geografice, uh, înseamnă pentru noi că Uh, aceste chestiuni sunt uh, de maximă importanță și reprezintă o prioritate în ce privește negocierile noastre pre, uh, în legătură cu TTIP. Deci eu cred că până la urmă, la sfârșitul negocierilor, vom avea un nivel crescut de protecție pentru indicațiile geografice. Altfel n-am corespunde poziției Consiliului și Parlamentului. Lively and... Mulțumim foarte mult pentru această dezbatere. Înțeleg că în această legislatură este ultima noastră întâlnire cu Consiliul eh, European și vă mulțumim foarte mult în numele președinției rotative a Consiliului pentru prezență. La revedere! Thank you. Well, let's proceed. Item 5. Punctul 5. Uh, aici avem dosar legislativ cu privire la statisticile uh, privind comerțul exterior cu țările terțe în ceea ce privește uh, regulamentul de comitologie, adică acordarea de competențe delegate și de executare Comisiei pentru adoptarea unor măsuri. Raportor sunt chiar eu. Am primit uh, uh, unele amendamente, eu însumi am depus majoritatea amendamentelor, uh, dar mai sunt și amendamente ale domnului Odi, de pildă, uh, dar uh, aceste amenamentele domnului Odi merg în direcția uh, formulării unui termen obligatoriu pentru uh, finalizarea regulamentului uh, care va fi inițiat în temelul regulamentului prezent. În ce privește aspectele procedurale, eu am propus comitologie o comitologie cu un scrutin uh, uh, suplimentar. Procedura viza, așa cum spune și numele, uh, mai întâi uh, reglementa capacitatea de competențele de reglementare ale comisiei. Și de fapt în documentul actual vizează o situație dinaintea adoptării uh, tratatului de la Lisabona. Iar experții detașați în această în aceste uh, delegații au avut uh, competențe de reglementare și asta m-a uimit pe mine foarte mult. Tocmai de aceea uh, am propus eh, trecerea de la acte de punere în aplicare la acte delegate. Comisia a revenit asupra uh, situației inițiale, încercând să șunteze intervenția Parlamentului. Deci, trebuie să fim foarte stricți atunci când vine vorba de uh, trasarea acelei linii eh, de separare foarte subțiri între actele de punere în aplicare și actele delegate. Tocmai de aceea am eh, considerat că este corect și oportun să eh, trec totul la acte delegate, pentru că este vorba de reguli, de norme care țin de Uh, competențele Parlamentului și care nu țin nici de cum de uh, organul executiv uh, superior. Tocmai de aceea am decis să elimin tot ce ține de comitologie. Am decis să elimin și toate trimiterile la actele de punere în aplicare și, în, și să le înlocuiesc cu acte delegate. Iată care este esența amendamentelor mele. Sunt deschis la comentariile dumneavoastră. I've had no other amendments from... Nu am primit uh, amendamente din partea altor uh, membri. Deci se pare că uh, există un consens de plin în privința amendamentelor mele. Să trecem la reprezentantul Comisiei. Elena, aveți cuvântul. Obrigada, seu profesor. E uma honra. Now. Domnule președinte, vă mulțumesc. Domnule profesor Moira, este un, o mare onoare pentru mine să fiu prezent aici. Eh, vă mulțumim și pentru susținerea propunerii și vă mulțumim pentru amenamente. Avem încrederea că discu- discuțiile dintre Parlament și Consiliu vor face posibilă o adoptare în primă lectură. Propunerea Comisiei are două obiective. Mai întâi, să alineze sistemul de culegere a datelor pentru situațiile statistice eh, raportate la comerțul exterior cu țări terțe, eh, să-l eh, adapteze la condițiile noi de după tratatul de la Lisabona și să le ajusteze astfel încât să corespundă acestui ISSC o, un organism care a fost în, uh, temeat uh, în baza noi legi a Colegiului Statisticilor din 2009. Așadar, uh, urmare a acordului interinstituțional, Comisia, având în vedere limitările Uh, în timp ale uh, mandatelor, crede că s-ar putea merge pe compromisul găsit în cadrul agri-omnibus. Însă, Comisia consideră dificilă utilizarea de acte delegate pentru măsuri care vizează uh, codificarea tehnică ce este deja definită corespunzător. Trebuie să sub, subliniez că evaluarea comisiei cu privire la instrumentele juridice corespunzătoare s-a făcut în temeiul unei analize de fond substanțiale și detaliate. În final, Comisia este profund îngrijorată în legătură cu amenamentele care uh, afectează uh, Uh, uniformizarea și armonizarea uh, metodologiei statistice europene. După cum vă spuneam că uh, Directiva 223 din 2009 deja reglementează sistemul statistic european, adică culegerea de date, procesarea datelor și diseminarea acestora. De aceea, ISSC trebuie să fie Uh, acel uh, organism care susține uh, și Parlamentul în activitatea sa. Și este important ca aceste instrumente să fie, să fie toate concentrate în mâna ISSC ca organ de coordonare. O altă cale decât aceasta nu este acceptabilă pentru Comisie și de aceea invităm Comisia INTA să examineze aprofundat recomandările noastre pentru a putea trece mai departe. Mulțumesc! Uh, eu, uh, eu nu pun sub semnul îndoielii uh, Comisia de Comitologie, ci actele delegate înțele. Dacă mai există alte lor de cuvânt, vă rog. Văd că nu este cazul. Well, meanwhile, I have uh, the indication that from... Mi se comunică că că Consiliul nu va adopta niciun fel de poziție nouă în viitorul apropiat și că probabil nu se va obține oricum un acord pe acest dosar uh, în această legislatură. Uh, deci nu avem ce face decât să mergem mai departe uh, la dezbatere și votul în plenară. Um, we'll vote uh, tomorrow. Votul va avea în loc în comisie mâine și în martie trecem la dezbatere și votul în plenară. Item, item 6. Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi întrebare orală în cazul acesta cu privire la măsurile de retorsiune împotriva vinului important din, importat din UE de către Republica Populară Chineză. După câte știți, China a lansat o anchetă de anti-dumping și de anti anti-subvenții în legătură cu vinul provenit din Uniunea Europeană. Este un uh, răspuns uh, politic uh, al Chinei la măsurile similare lansate de Uniunea Europeană în ce privește panourile fotovoltaice provenind din China. În plus, mai există și îndoieli în legătură cu conformitatea anchetei chineze cu standardele OMC și de aceea la reuniunea noastră din decembrie, am solicitat, am convenit să lansăm o întrebare orală Comisiei pe această chestiune. Acum dau cuvântul membrilor pe această temă. Helmut Scholz are cuvântul. Thank you, Mr. Chair. Helmut Scholz is our standing rapporteur for China. Helmut Scholz este raportorul nostru pentru China. Deci trebuie mai întâi să întrebăm Comisia care este stadiul actual al acestei, uh, acestei uh, diferențe de opinii și uh, trebuie să întrebăm Comisia clar dacă este nevoie să mergem în direcția măsurilor propuse. Apoi, trebuie să arătăm, să indicăm clar că avem nevoie și de o abordare politică în rezolvarea problemelor de comerț bilateral. Este valabil atât pentru China cât și pentru celelalte țări cu care avem relații bilaterale. Trebuie să găsim soluții fezabile pentru ambii parteneri. Ar fi de aceea foarte interesant să vedem ce a făcut între timp Comisia pentru găsirea unei soluții în această dispută cu chinezii. Mulțumesc, uh, doamna Corea, PP. Președinte, bună tardes. Mm, sí, yo... Mulțumesc, uh, domnule președinte. În iulie anul trecut, uh, China a început, a demarat o procedură de anti-dumping în legătură cu vinul provenit din UE. Um, ceea ce este practic un atac uh, uh, fății și un contraatac, de fapt, la măsurile uh, lansate de Comisia Europeană în legătură cu panourile fotovoltaice chineze. În iulie a existat o întâlnire între părțile europeană și chineză în legătură cu panourile fotovoltaice, dar această uh, întâlnire nu a avut niciun impact asupra uh, demarării procedurii în cazul uh, vinului european de către China. Exporturile de vin european uh, reprezintă circa 60% din importul de vinuri al Chinei. Deci este o chestiune uh, foarte importantă uh, pentru industria vinului, în special pentru Spania, Franța și Italia, principale exportatori de vinuri din Europa. Costurile economice pentru sectorul viticol uh, sunt uh, foarte mari, pe lângă uh, afectarea bunei reputații în astfel de proceduri. Continuăm în limba spaniolă. Spuneam așadar că este afectată și reputația viticultorilor, deoarece se conturează suspiciunea că producătorii uh, de vinuri europene ar uh, utiliza niște practici ilicite aici. Tocmai de aceea, cred că ar fi bine și ne aprinde bine să putem uh, adresa o întrebare orală comisarului pentru comerț pentru a vedea în ce măsură se poate ajunge la o soluție uh, în termen amiabil, fără a se ajunge la uh, luarea unor măsuri uh, uh discriminatorii față de producătorii de vinuri uh, europene. Și trebuie uh, de asemenea să stabilim în ce măsură și cum poate reacționa Comisia la astfel de contraatacuri. Adică trebuie să vedem cum aplicăm uh, experiența acestei situații la uh, conflictele pe care le avem în comerțul bilateral. Eu eh, quiero felicitar a los colegas de... Doamna Garcia. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i felicit pe colegii care au lansat această întrebare orală Uh, am urmărit cu mare atenție în această comisie uh, lucrurile încă de la începutul acestui conflict cu Republica Populară Chineză. Am avut și unele întrebări, uh, adrese scrise pe care le-am adresat Comisiei um, Europene. Comisia ne-a răspuns doar că vrea să soluționeze problema pe calea amiabilă prin negocieri. Important este că să știm că această problemă însă nu a fost soluționată până acum și de asta se plâng uh, producătorii de vinuri care ne scriu și ne contactează. Tocmai de aceea este, uh, uh, tocmai de aceea am început redactarea unui raport pe această temă a subvențiilor la export, unde eu sunt raportoare. Um, măsurile de promovare a vânzărilor uh, și de publicitate uh, în țări terțe uh, trebuie să facă parte din strategia noastră de relație bilaterală. Pentru că, știți dumneavoastră, noi în bugetul pentru CFM am prevăzut 200 de milioane de euro pentru promovarea vânzărilor noastre. Vinul este sectorul Uh, cel mai de prestigiu, uh, care uh, poate deschide foarte multe alte piețe, nișe de piață conexe. Deci, prin intermediul vinului, care este un produs de marcă al Europei, de mare calitate, se poate pătrunde și cu alte produse pe piețele externe. Eh, deci trebuie să participăm la această dezbatere, la aceste negocieri, pentru ca sectorul vinului să nu mai fie afectat în Europa. Mulțumesc, președintele. Domnul Wolfgang Müller din partea Comisiei are cuvântul. Intervenție fără microfon. You are welcome. We love to listen to the Commission. Microfonul domnului Müller nu funcționează. Președintele, poate vreți să vă mutați, vă rog, la alt microfon. Se pare că microfonul dumneavoastră este defect. this one, yeah, this one works. So we have solved the technological. Acesta funcționează, deci am reușit să rezolvăm o provocare tehnologică. Mm, mai întâi aș să mulțumesc că ați dat cuvântul Comisiei. Comisia, într-adevăr, se bucură să poată răspunde la aceste întrebări. Între timp, aș dori să răspund și să mă refer la uh, câteva dintre aceste întrebări de natură mai degrabă tehnică care au fost aduse în discuție în această după-amiază. Mai întâi s-a exprimat o îngrijorare că această măsură este uh, una de retorsiune. Ce este important este următorul lucru. Fiecare membru OMC are dreptul să folosească aceste mecanisme de apărare dacă uh, condițiile juridice sunt îndeplinite. Uh, care este motivația din, folos- din spatele folosirii acestor instrumente? Eh, e bine, din fericire, motivația, din fericire motivația din perspectivă juridică este irelevantă. Se pare că sunt câteva chestiuni care au fost aduse în discuție, care sunt eh, unele de natură juridică. Eh, trebuie să cooperăm pentru aceste anchete. Asta înseamnă că trebuie să luăm în considerare toate părțile statele membre vizate și Comisia. Comisia lucrează îndeaproape cu statele membre vizate și uh, cu Asociația Europeană a Vinului, de asemenea și cu uh, asociațiile naționale, uh, pentru a putea face ca acest dosar să avanseze. Comisarul de Hucht a fost de acord cu domnul Gao să existe un dialog business to business pentru a facilita uh, finalizarea, pentru a găsi o soluție la această problemă. În China s-a promis că, atâta vreme cât dialogul va continua, nu uh, se vor lua alte măsuri de către China. Următoarea întâlnire, următorul dialog business to business va avea loc uh, la jumătatea lui aprilie Deja a mai avut loc unul în noiembrie. Cred că mă pot opri aici, să dați voie să asigur acest for că Comisia lucrează foarte strâns cu toți cei interesați și vizați pentru a putea să apărăm interesele sectorului vinului din Uniunea Europeană. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, mulțumim foarte mult. Textul întrebării cu solicitare de răspuns oral se găsește în dosarul dumneavoastră. Votul va avea loc mâine. În plenară va ajunge după ce se va uh, confirma, practic, o dată, poate februarie, poate martie. În regulă, trecem la punctul 7. Delegația în Grecia. După cum știți deja, pentru că uh, domnul Mitarachi deja a spus uh, câteva lucruri, delegația a fost uh, una foarte mică, dar, ce să spun, una foarte valoroasă. A fost încunată de succes. Ne-am întâlnit cu reprezentanții din guvern, din parlament, cu mediul de afaceri, cu sindicatele și a făcut și o excursie la o companie de cosmetice foarte inovatoare lângă Atena. L-ați auzit pe ministrul adjunct ce a avut de spus în legătură cu angajamentele luate de Uh, Grecia cu privire la aspectele comerciale. Au ambiții realiste, își dau seama uh, că de partea noastră timpul nu ne este un aliat, nu avem suficient timp la dispoziție, e o resursă rară așadar. pot să spun că la Atena am spus ceea ce am spus și astăzi, și anume că dacă își doresc să obțină mm, o încheiere reușită acestor dosare, vor trebui să lucreze din greu cu Consiliul, pentru că noi am dat dovadă de un angajament puternic și de disponibilitate uh, de a face concesii. De aceea le-am spus că suntem gata să acceptăm documentul neoficial și propunerile din acesta, înaintate de către Comisie, câtă vreme și Consiliul face același lucru. E practic un drum cu două sensuri, nu cu unul. Sunt așadar încrezător că vom avea o, relație excelentă cu președinția Elena. Domnule Cazac, aveți cumva comentarii pentru că ați fost și dumneavoastră acolo cu mine peste tot în această vizită. Nu neapărat, domnule președinte, cred că valoarea dumneavoastră a fost uh, una um, corectă. Iar eu nu doream decât să subliniez faptul că am fost impresionat de nivelul entuziasmului și ambiției președinției uh, Elene ca în această perioadă foarte scurtă de timp să uh, înregistreze progrese în legătură cu câteva dosare dificile. Evident, cum ați spus și dumneavoastră, trebuie să fim realiști, să nu așteptăm prea multe, dar dacă tot e să continuăm să acționăm în bun parteneriat cu Consiliul, atunci poate ar fi bine să ne gândim că această abordare ne-ar putea aduce succes mai mult decât altele. Prima trebuie să cooperăm strâns cu Consiliul și să îi avem de partea noastră atunci când probabil ne vom confrunta cu dificultăți pentru a încerca să rezolvăm câteva chestiuni care țin mai ales de aceste dosare legislative și pentru a putea fi mai convingători. Cam atât. Mulțumesc. Domnul președinte, Uh, încă ceva. Când a fost la Atena, uh, reprezentanța permanentă a UNTCP a fost implicată într-un accident rutier. Este vorba despre reprezentantul permanent. Dar pot să vă spun că experiența mea îmi spune că țara care deține președinția recheată TIP pentru a face progrese. Prin urmare, sper că doamna aceasta reprezentantă permanentă va fi de ajutor în a ajunge la un compromis în legătură cu chestiuni foarte delicate. Mulțumesc! Următorul punct pe ordinea de zi, coordonatorilor. Uh, suntem puțin înaintea programului, vom face o pauză până la ora 17:30 de minute. Ne revedem. Well, see you. See you, Helmut. <laughs> Helmut, ne revedem noi doi, pentru că tu ești singurul coordonator aici. Toți ceilalți coordonatori sunt așteptați uh, să vină la ora programată. Toată lumea, în afara coordonatorilor, poate pleca astăzi pentru că ne vom uh, relua ședința mâine. Vă mulțumesc foarte mult! You can go to, of course,